Bine, colegi, l'ordine del giorno Dragi colegi, uh, trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, declarațiile Consiliului și ale Comisiei cu privire la situația din Bulgaria. Dau cuvântul uh, direct uh, domnului Leschevicius, viceministru, din partea Consiliului. President, honorable members, Stimat uh, doamnă președinte, stimate doamnă vicepreședinte, domnilor și domnilor. Sunt extrem de emoționat să fiu aici astăzi pentru următoarele 179 de zile. Eu voi fi un uh, oaspete foarte frecvent la dumneavoastră și sunt foarte bucuros să pot lucra cu dumneavoastră activ și constructiv de acum încolo. Domnule președinte, doamnă președinte, stimați deputați, ați invitat președinția pentru ca să dea o declarație cu privire la situația politică actuală din Bulgaria. Este vorba de un subiect care știu că a suscitat foarte multe îngrijorări în cadrul Parlamentului European și Apreciez faptul că, din punct de vedere politic, este vorba de un subiect pe care dumneavoastră îl considerați uh, de importanță destul de mare pentru a putea să merite o discuție. Vă respect dorințele de a organiza o astfel de dezbatere. Ați cerut ca și Consiliul să fie prezent la această dezbatere. Sunt uh, bucuros să vă pot asculta părerile despre acest subiect. Dar mi-e teamă că nu voi putea lua o poziție față de acest subiect în numele Consiliului, pentru că Consiliul nu a discutat situația internă din Bulgaria și deci nu are nimic de zis pe această temă. Este foarte rar de altfel ca Consiliul să se pronunțe despre situația internă din vreunul dintre statele membre. Desigur, pentru acest Parlament lucrurile stau altfel, pentru că este rolul Parlamentului să discută chestiuni de interes uh, și de actualitate și mai ales să discute despre acele subiecte în care are îngrijorări deosebite. Acesta este rolul dumneavoastră, iar rolul meu este să reprezint Consiliul. Și Consiliul uh, este reprezentat de 28 de state membre și Bulgaria este unul din aceste state. Deci, mai degrabă sunt aici ca să vă ascult opiniile dumneavoastră. Sarcina mea este să reprezint președinția și nu este o sarcină simplă la această dezbatere pentru că va trebui să transmit opiniile Consiliului către Parlament. Dar în același timp trebuie să fiu și un canal pentru a transmite părerile dumneavoastră Consiliului. Salut uh, această dezbatere din acest punct de vedere, vă voi urmări cu mare atenție și voi asculta toate opiniile care vor fi cu siguranță exprimate în această seară, aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție de pe acum. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul doamnei comisar Reding. Vă rog, doamna Reding. Mulțumesc, doamna președinte. Comisia a analizat uh, cu îngrijorare evoluțiile recente din Bulgaria. Sigur că respectăm uh, competențele naționale, însă anumite situații pot avea repercusiuni uh, pentru întreaga Uniune Europeană și mă refer uh, în mod deosebit la controversa generată de numirea șefului Agenției Naționale pentru Siguranță Națională din Bulgaria și asta ca urmare a transferului recent de competențe. Acest lucru este esențial um, pentru combaterea criminalității organizate. Comisia a luat notă de faptul că uh, Parlamentul bulgar a hotărât să retragă numirea controversată. Președintele uh, Barroso a fost foarte clar atunci când s-a întâlnit cu premierul Oreșarski acum uh, două săptămâni. Cu acea ocazie, președintele a Comisiei a indicat uh, faptul că aceste evoluții reprezintă îngrijorări nu doar pentru Comisie, ci și în cadrul societății bulgare. În acest uh, context, uh, Comisia subliniază necesitatea de a uh, urmări numirile viitoare în posturi strategice. Acesta trebuie să fie un proces deschis, transparent, bazat pe meritele candidatului propus. Evenimentele politice curente și demonstrațiile publice din Bulgaria uh, evidențiază necesitatea de a reforma țara. Am, uh, am indicat de asemenea și uh, nivelul ridicat de îngrijorare în sânul societății civile cu privire la statul de drept. Bulgaria trebuie să-și continue eforturile de reformă, iar acum este momentul să-și accelereze uh, reformele sistemului judiciar și, combat, și eforturile de combatere a criminalității organizate și corupției. Comisia va folosi în continuare mecanismul de cooperare și verificare um, astfel încât uh, să sprijine și să monitorizeze progresul uh, realizat în Bulgaria în acest domeniu. Comisia este, de, este hotărâtă să se asigure că statele membre își respectă în totalitate obligațiile prevăzute de legislația europeană și în acest uh, sens nu vom ezita să folosim toate instrumentele de care dispunem. În cazul Bulgariei, Comisia este angajată să uh, ofere în continuare sprijin Bulgariei, astfel încât această țară să poată obține rezultate și să realizeze reformele necesare. Mecanismul de cooperare și verificare este un instrument eficient în acest context. Grazie, Ora... Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă vicepreședinte, iar acum uh, trecem la intervenții în numele grupurilor politice și începem cu PP-ul, domnul Weber, un minut și jumătate. Doamnă președinte, doamnă vicepreședinte, mă uit în jurul meu și constat că interesul socialiștilor față de drepturile fundamentale dintr-o dată s-a dizolvat. Nu mai e nimeni aici ca să discute despre Bulgaria. Voiam să discutăm despre drepturile fundamentale de pretutindeni din Ungaria, dar și din Bulgaria, România și așa mai departe. Nimeni nu e aici, camerele au fost oprite. Aceasta este maniera socialiștilor de a înțelege aceste subiecte. Dragi colegi, în continuare nu am primit un răspuns. Poate că unul din puținii socialiști care sunt aici poate să ne ofere o reacție. Hannes Svoboda, la formarea guvernului din Bulgaria, a spus că uh, Uh, trebuie să fie înghițiți uh, radicalii de uh, stânga de dreapta. Dar, uh, până la urmă, ce li s-a promis radicalilor de dreapta pentru a ajunge la putere? pentru că alegătorii nu le-au oferit o majoritate. Așteptăm în continuare să vedem. A fost un flux monetar, s-au promis bani, s-a promis influență rusească, primele decizii cu privire la centralele uh, nucleare uh, duc către Rusia. Deci ce s-a întâmplat până la urmă cu adevărat în Bulgaria? Pentru că, bine spune doamna vicepreședinte Reding, primele decizii ale acestui guvern sunt dramatice. Criminalitatea organizată e luată de la Ministerul de Interne și dusă la serviciul uh, de uh, servicii secrete. Și, uh, la fel, reprezentanții media sunt uh, numiți uh, președinți pe ușa din DOS la, în posturi de supraveghere secretă. Dar, slavă Domnului, oamenii au ieșit în stradă și nu au acceptat cu una cu două ce practică socialiștii acum. De asemenea, sărăcia este uh, o mare problemă acolo. Nu se respectă statul de drept și eu sper că socialiștii să își revină la realitate. Vrem să analizăm situația îndeaproape, așa cum face și Viviane Reding, să privim uh, lucrurile în față și să facem tot posibilul pentru ca drepturile fundamentale să fie respectate. Îi rugăm pe socialiști să nu caute scuze, să nu discute la trecut, ci să fie sinceri cu uh, partenerii lor, cu Stanișev și să spună adevărul. Vrem ca Bulgaria să redevină pe calea statului democratic, vrem să fie organizate alegeri anticipate pentru că doar așa se va asigura stabilitatea. Mulțumesc. Uh, Mr. Weber, do you accept... Domnule Weber, acceptați un cartonaș albastru? Domnul Kirilov vă adresează o întrebare. Mulțumesc. Dumneavoastră uh, și prezența parlament, uh, grupului nostru politic uh, la GERB este una foarte problematică. Ați, aș put, ați putea adresa aceeași întrebare colegilor dumneavoastră, membrilor GERB. Uh, și acum o întrebare către dumneavoastră. Faptul că cineva e în Parlament înseamnă că își oferă sau nu sprijinul politic față de un anumit uh, demers. Pentru noi, nu ne-a votat, pentru noi n-a votat nimeni. Puteți să faceți diferența între înregistrare și sprijin? Noi am cooperat cu dumneavoastră în Albania, încercând să-i convingem pe socialiști să se întoarcă în Parlament. Până la urmă avem nevoie de opoziție și noi. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Nu pot să mă refer decât uh, la mine. De la trei sunt aici. Am discutat despre Ungaria, am spus tot ce a fost critic și mm, văd că toți uh, vorbitorii de marcă uh, nu mai sunt aici. Svoboda a plecat, Combendit și Verhofstadt la fel. Toți cei care de obicei fac spectacol pe aceste subiecte. Și până la urmă, noi asta criticăm. Chestiunea de bază este următoarea. Socialiștii vor avea puterea să le spună adevărul prietenilor socialiști din Bulgaria pentru a le spune că nu se mai poate continua așa. Mai sincer ar fi să se fi uh, semnat o uh, coaliție mare, Borisov să fi fost numit premier și așa mai departe. Aceasta ar fi fost marea coaliție, dar dumneavoastră ați semnat un pact cu diavolul. Uh, Mr. Weber, there is an... Domnule Weber, mai e un cartonaș albastru pentru dumneavoastră. Doamna Iotova. Yes, please. Weber, Mulțumesc. Domnule Weber, v-am ascultat foarte atent și mi se pare că nu sunteți foarte siguri de principiile pe care vă bazați. Când vorbiți despre Ungaria, spuneți ceva, când vorbiți despre Bulgaria, spuneți altceva. Și nu prea înțeleg foarte bine cum funcționează acest lucru. Poate că urmați câteva instrucțiuni de la cineva, nu știu. Aș avea o întrebare către dumneavoastră. Guvernul din Bulgaria a fost uh, ales prin alegeri uh, corecte, libere. Și de ce atunci cereți alegeri anticipate în Bulgaria? Vi s-ar părea acceptabil să cer eu uh, alegeri anticipate în Germania, de exemplu? Dacă tot faceți comparația cu Ungaria, poate vă răspund atunci. În cazul Ungariei, dacă am aplica aceleași standarde, atunci ar fi același lucru ca și cum Iobicul ar face coaliție cu Victor Orban, deci radicale de dreapta, dar Jobicul nu face parte la, din guvernare în Ungaria. La dumneavoastră, Uh, guvernul socialist ar cădea ca un domino dacă mâine partidul Ataca ar zice că nu mai colaborează cu dumneavoastră. Dumneavoastră dep- depindeți de radicalii de dreapta, deci veți depinde de ei și în următorii ani, dacă nu vă vine rațiunea la cap. Dar noi nu tolerăm așa ceva. Mulțumesc. Grazie eh, per il gruppo SD, onorevole Mulțumesc și în numele grupului SD, domnul Moraes, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i spun uh, domnului Weber uh, că domnul Dol nu este prezent uh, și am făcut referire la domnul Con Bendit data, viitoare, data trecută când am verificat nu era socialist. Trebuie doar să fim cinstiți. Am avut o dezbatere despre Ungaria și am examinat uh, modificările sistematice aduse Constituției care ar putea aduce atingere drepturilor fundamentale. Însă trebuie să spunem clar că acum discutăm despre Bulgaria, iar problema este foarte diferită și pune totuși uh, probleme legate de eficiența reformelor. Mă refer, de exemplu, la combaterea corupției, așa cum spunea și doamna comisar. În uh, Bulgaria uh, este, se vorbea despre numirea persoanei greșite în uh, acel uh, post important în legătură cu combaterea criminalității organizate au existat riscuri legate de sistemul de informații care nu are o contrapartidă în Uniunea Europeană. Această numire ar împiedica progresele făcute de Bulgaria în ceea ce privește mecanismul de cooperare și verificare. Socialiștii și democrații sunt uh, dispuși să analizeze situația din Bulgaria și din alte țări dacă există astfel de îngrijorări. Noi am propus uh, extinderea uh, sferei de aplicare în ceea ce privește scandalul interceptărilor pentru a include și această situație. Oricum, noi susținem um, că trebuie să intervenim atunci când se produc încălcări ale drepturilor fundamentale, inclusiv cum este situația din Bulgaria Bulgaria. Oricum, noi susținem astfel de mecanisme de genul celor instituite de comisie. Sprijinim acest demers și sperăm că vom reuși să satisfacem unele dintre îngrijorările exprimate de domnul Weber și acesta este primul răspuns din partea grupului nostru. Uh, Mr. Moraes. Domnule Moraes, acceptați uh, un cartonaș albastru? Acceptați un cartonaș albastru? Domnul Stoianov. Aș dori să mă refer la ce spuneați dumneavoastră, domnule Moraes. Era vorba despre amestecarea competențelor în cadrul Agenției pentru Siguranță Națională din Bulgaria. Uh, așa cum am interpretat eu lucrurile și aș vrea să-mi infirmați acest lucru, credeți că această agenție a devenit un fel de nou stazi. Este adevărat? Nu sunt sigur ce discurs ați ascultat dumneavoastră, dar n-am spus asta. Spuneam că în Bulgaria s-a numit o persoană greșită într-un post foarte important um, de combatere a corupției, DANS, și se vorbea și despre reorganizarea acestei agenții care nu ajută la lupta împotriva criminalității organizate. Asta am spus. Grazie. Per il gruppo ALDE, Mulțumesc și acum din partea ALDE are cuvântul doamna Izmenova. Un minut și jumătate. Mulțumesc. Mulțumesc. Dragi colegi, doamnă comisar, criza economică și financiară a cauzat uh, răzvrătiri politice în aproape jumătate din statele membre. Situația din Bulgaria nu este o excepție, dar uh, mi-a plăcut dezbaterea pe care am uh, uh, față de, mă scuzați, față de dezbaterea pe care am avut-o anterior, instituțiile în Bulgaria funcționează, sunt formate adecvat. Bulgaria a optat pentru democrație, noi avem un guvern democratic care respectă Constituția, avem un parlament activ, chiar dacă cei din fostul guvern nu participă la lucrări. Și da, e și un protest public care este la fel legitim și democratic, iar guvernul a dat ascultare doleanțelor protestatarilor și acum lucrează la rezolvarea problemei. Partidul Ataca, la care a făcut trimitere domnul Weber, nu uh, sprijină guvernul, nu este la guvernare în coaliție și primul politician bulgar care s-a bazat pe sprijinul ATACA a fost fostul premier Borisov. Iar PPE, la vremea respectivă, nu s-a plâns deloc. Gerb a fost izolat din cauza abuzului principiilor democratice. Guvernul de acum din Bulgaria este o alternativă constructivă și a trebuit să îi se ofere o șansă să progreseze pentru că este în interesul tuturor ca guvernul să stabilizeze țara, să uh, creeze noua perioadă de programare și să uh, pregătească alegerile. Statul de drept și democrația, lucrurile pentru care suntem aici până la urmă. Doamnă Ismenova, acceptați un cartonaș albastru. Domnul Kovacev vă adresează o întrebare. Doamnă Husmenova, am două întrebări. Și uh, răspunsul trebuie să fie de genul da sau nu. Credeți că fără comportamentul parlamentar al ATA, ca oricare ar fi acesta, acest uh, guvern, guvernul Oreșarski, ar fi înfăptuit, da sau nu? Și credeți că campania electorală din Bulgaria, așa cum spuneți dumneavoastră, a fost uh, democratică și tolerantă? Un răspuns de tip da sau nu, vă rog frumos. Cu vașată partie... Dacă partidul dumneavoastră ar fi fost în Parlament, așa cum îi este sarcina, și dacă ar fi lucrat cum trebuie pentru țară, în loc să își lase alegătorii să curețe dezastrul, atunci acest guvern ar fi avut și mai mult succes. Și în timpul alegerilor uh, uh din Bulgaria, partidul nostru ce-a făcut? Toată lumea a văzut ce-a făcut. Si, madame la Eh, Mulțumesc, domnul Tavares, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Ceea ce vedem aici, am avut o dezbatere despre Ungaria, acum avem o dezbatere despre Bulgaria. E o nouă criză cu care Europa va trebui să se confrunte. E vorba de o criză a drepturilor fundamentale și probabil că s-ar putea să fie mai periculoasă decât criza economică. Știu acest lucru din istorie. Avem probleme în Ungaria, avem probleme în Bulgaria și lecția pe care am învățat-o e destul de clară despre ce este important în, în ceea ce privește numirea șefului serviciilor secrete, uh, care este de fapt un băiatul unui magnat din pres, în domeniul mass mediei. E un pericol, într-adevăr, această numire și consider că autoritățile din Bulgaria care spun că în acel stat se respectă statul de drept și valorile democratice, drepturile fundamentale, trebuie să acționeze. Noi nu putem să spunem despre instituțiile noastre că nu fac nimic uh, în lumina unei astfel de numiri și de aceea am uh, dorit instaurarea Comisiei de la Copenhaga pentru ca să garanteze compatibilitatea între legislația națională și legislația comunitară, care se regăsește mai ales în articolul 2 din tratate. E vorba de un semnal de alarmă pe care trebuie să-l tragem cât mai repede în ceea ce privește situația drepturilor omului dintr-o țară. Cetățenii trebuie să știe că suntem acolo să îi protejăm. E vorba de statele membre care trebuie să răspundă la o astfel de acțiune. Trebuie să protejăm drepturile fundamentale peste tot. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Murphy un minut. Mulțumesc. Bulgaria este o altă țară care se alătură luptei împotriva sărăciei și corupției. Unul dintre participanții la protest spunea că suntem toți uh, uh, împreună, Bulgaria, Turcia și Brazilia. Luptăm din diferite motive, însă vrem ca guvernele să lucreze pentru noi. Ne inspirăm unii pe ceilalți. Protestele sunt o expresie a furiei populare împotriva tuturor uh, partidelor politice. Acum este ipocrit permit ca aceste partide să dea vina una pe celelalte pentru impasul politic la care s-a ajuns, pentru a închide ochii la sărăcia uh, oamenilor. Bulgaria este cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, cu un uh, venit mediu de sub 400 de euro pe lună și pensii sub 100 de euro pe lună. Uniunea Europeană, care are o agendă pro-privatizare, adâncește această sărăcie. Uh, pentru a obține o reală democrație este nevoie ca uh, cei mai săraci, cei mai vulnerabili să fie implicați. Și uh, oamenii trebuie să se organizeze pentru a promova uh, mișcarea. Domnul Binef, timp de un minut. Хората в момента са на улицата, защото имат тази свобода. Mulțumesc. Oamenii au ieșit pe stradă în Bulgaria, demonstrează pe străzi pentru că sunt liberi să demonstreze. În ultimii patru ani, uh, guvernul uh, i-a arestat de fiecare dată când au luat cuvântul împotriva guvernului. De ce nu ați uh, fost atenți și la semnalele pe care le-am tras atunci. De fapt, vorbesc către colegii de la PP, ați fost foarte ipocriți, pentru că eu nu-i apăr pe socialiști. Ei au fost cei care au creat totuși o formă de opoziție din nimic. Și, um, de fapt, au uh, ruinat în același timp uh, și uh, cultura antreprenorială, au adus însă, guvernul trecut a adus um, și sărăcie și foarte multă lume a suferit. De ce l-ați subliniat pe Borisov, pe Gaddafiul bulgar? De ce ați subliniat, de ce ați susținut KGB-ul bulgar? De ce ați încercat să, de ce ați permis presiunea asupra um, disidenților? și ați uh, de asemenea susținut falsificarea alegerilor. Mulțumesc. Un minut acum, domnul Stoianov. E absolut nu unicaună. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din uh, țara mea este unică și sunt uh, mândru să văd că pentru prima dată sute de mii de tineri ies pe stradă. De 20 de zile ies pe stradă pentru apărarea drepturilor cetățenești. În termeni simpli, care sunt motivele care i-au scos în stradă? Nu este atât de greu de răspuns la această întrebare și nu are nimic de a face cu aceste acuzații pe care le-am auzit aici astăzi. Principala problemă, doamnelor și domnilor, este că acum patru ani aceste partide care sunt acum la guvernare erau dușmani um, înverșunați. Acum, uh, într-o modalitate uh, frankensteiniană și incestuoasă au ajuns să formeze un guvern. Aceasta este problema principală și singura cale de ieșire democratică din această situație este organizarea de alegeri anti- anticipate. Domnul Diaz de Mera. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Borisov, împreună cu colegii săi, s-a descurcat foarte bine în lupta împotriva criminalității organizate. Guvernul de acum închide Direcția Generală pentru Crimă Organizată și uh, la, la, ca șef de, uh, al securității uh, interne îl pune șef uh, pe o persoană cu interese și încearcă să facă acest lucru pentru a confuza uh, situația și pentru a mușamaliza lucrurile. Eu sunt uh, de acord cu opinia uh, domnului Moraes, un coleg echilibrat care a spus că are dubii față de numirea domnului Beinski. Și această reticență este un lucru menționat și de doamna Reding, numele între, întregii Comisii Europene. Sunt niște ingrediente care ne îngrijorează, mai ales uh, în rețeta securității din Bulgaria. Această uh, acumulare de ingrediente ne duce la o concluzie îngrijorătoare față de democrație. Coaliția socialistă din Bulgaria 26,1%, 7,3% pentru ataca, reprezintă o coaliție care totuși înseamnă o situație periculoasă. Până la urmă, 7,3% din alegători iau deciziile în Bulgaria. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumim. Dăm cuvântul acum domnului López Aguilar, un minut și jumătate. Gracias, señora presidenta. Algunos miembros de este parlament... Mulțumesc, doamnă președinte. Unii deputați au luat cuvântul și au vorbit despre responsabilitățile față de drepturile fundamentale, însă au participat și la dezbaterile anterioare cu privire la situația din Ungaria. Iar Acum participăm la dezbaterea despre Bulgaria și se compară prezența grupului socialist aici în sală față de înainte. În timp ce văd că și din rândurile PPE-ului a dispărut foarte multă lume din sală. Deci, în loc să punem accentul pe dimensiunea europeană în această dezbatere, văd că ne aruncăm într-un fel uh, în față tot felul de contradicții care se referă de fapt la politica internă și la Bulgaria și la Ungaria, în timp ce de fapt într-o discuție contradictorie este interesant tocmai să vezi care sunt argumentele celuilalt. Aceasta este democrația. Iar în ceea ce privește Agenția pentru Securitatea Națională DANS, în care a avut loc o numire inacceptabilă, sigur că există motive justificate de îngrijorare. Aceasta arată că Parlamentul trebuie să se arate de starea de, să se ocupe de starea democrației, de starea drepturilor fundamentale și dacă apar cerințe din partea cetățenilor în ceea ce privește respectarea drepturilor civile, trebuie să se întâmple uh, la fel, trebuie să se țină cont de aceste cerințe. Raportul Comisiei uh, cu privire la aplicarea drepturilor uh, fundamentale este de asemenea astfel de important. Domnul Pir, care are cuvântul un minut. Mulțumesc, domnul președinte, doamnă vicepreședinte a Comisiei. Guvernul socialist aflat la putere în Bulgaria acum, în ceea ce privește numirea de persoane în posturi înalte, a făcut uh, ca această țară să ajungă într-o situație tristă. Um, publicul este înverșunat acum, de 20 de zile sunt prote proteste, pentru că, în primul rând, um, competența autorității de securitate internă care ține uh, de um, uh, criminalitate organizată s-a mărit fără dezbatere în Parlament, fără control parlamentar. Și apoi uh, Uh, totul se desfășoară la un uh, nivel uh, subversiv, directorul e numit pe interes, un magnat media cu relații și contacte speciale. El va fi directorul acestei agenții de securitate și cred că este pentru prima dată în Uniunea Europeană când o persoană cu aceste calificări și cu aceste relații ajunge să conducă o asemenea autoritate. Eu cred că Comisia ar face bine să privească puțin detaliile acestei situații din Bulgaria, să nu treacă lucrurile cu vederea. Vorbitorul este întrerupt. Domnul Calfin, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să clarific orice neînțelegeri. Ataca este o uh, mișcare xenofogă antieuropeană departe de valorile europene. Spun asta uh, acum și am spus și când fostul guvern Borisov s-a bazat foarte mult pe votul Ataca. Uh, situația este la fel și astăzi. Însă, pentru ca ataca să nu mai aibă rol uh, de decizie, Gerb va trebui să-și asume uh, rolul. Dacă uh, Gerb se întoarce în Parlament, ataca va fi înfrânt. Președintele Parlamentului European și liderul socialiștilor și democraților din Parlament uh, au vorbit personal cu domnul Borisov și cu uh, membrul din aceeași uh, familie politică. I s-a cerut să, meargă, să se întoarcă în Parlament și el a spus nu. Ce ați spune la acest lucru? Uh, mulțumesc foarte mult acum cuvântul domnului Gale. Sorry. I speak English exceptionally. Uh, o să vorbesc engleză în mod excepțional. Doamnelor și domnilor, problema cea mai mare în Bulgaria este, după părerea mea, că suntem confruntați cu o încercare în ultima secundă din partea nomenclaturii și a foștilor uh, reprezentanții ai structurilor oligarhie și susținuți de interesele ruse de a modifica câteva chesti uh, chestiuni de drept în fața instanțelor înainte să se poată ataca acest lucru. De ce domnul Vigenin, uh, premier, dorește să uh, îl transforme pe Dimitrov în secretarul general al Ministerului de Afaceri Externe, care este, face parte din uh, garda comunistă. De ce s-a integrat în Institutul pentru combaterea corupției în alte institute, deși au existat până acum uh, succese în ceea ce privește combaterea crimei organizate? Toate acestea nu pot face decât să pună la îndoială uh, structurile um, actuale și uh, faptul că se folosesc persoane care au încercat să răspândească, de exemplu, Uh, sus, uh, suspiciuni despre alegerile falsificate, dar uh, apoi și de la nivel european se coordonează aceste chestiuni de către personalități importante. Ar fi mai bine să vorbiți cu cei care fac așa ceva. Mulțumesc. ce mulțumesc. Dacă apar probleme, trebuie să uh, spunem lucrurile pe nume, pentru că în special în țările de tranziție mai apar situații de monopol, populism, eroscepticism și așa mai departe. Partidele ar trebui să ajungă la un numitor uh, comun, de exemplu PP-ul și socialiștii. Se încearcă acum uh, răsturnarea guvernelor de dreapta. La fel s-a întâmplat și în Slovenia. Mai întâi cu protestele și apoi uh, Uh, iată că două guverne de succes de dreapta au căzut mm, pe rea dreptate. Paradoxul este că Partidul sloven SDS și GERB din Bulgaria mm, au fost uh, cele care și-au asumat lupta împotriva corupției. Deci situația pentru statul de drept e dramatică în Europa. Mulțumim. Are cuvântul doamna Iotova. председател всеки дебат в този парламент и в тази пленарна зала е изключително важен. Mulțumesc, doamnă președinte. În fiecare dezbatere uh, din uh, acest parlament uh, este important să, să discutăm astfel de subiecte importante. E păcat însă că nu avem suficient timp la dispoziție. Dacă am fi avut mai mult timp, am fi putut să prezentăm și date clare, date concrete pentru a contrazice multe dintre minciunile pe care le-am auzit. Ce s-a întâmplat în Bulgaria? Partidul politic Gerb nu a obținut majoritate în alegeri. Niciun alt partid uh, nu i-a susținut, așa că nu au putut să constituie o coaliție. Așadar, uh, pentru a-și exprima nemulțumirea, nu s-au mai dus la muncă. Parlamentarii nu s-au mai dus la muncă în Parlament. Guvernul din Bulgaria are doar o lună de când s-a instaurat la putere și ar trebui să aibă șansa să își continue activitatea și să dovedească că programul este eficient. Mulțumesc, dragi uh, colegi, până următorul vorbitor. Uh, stimați uh, eurodeputați, de două ori în ultimele șase luni, evenimentele politice din țara mea au fost discutate în această încăpere. Și în această perioadă de timp, în Bulgaria au avut loc demonstrații, alegeri anticipate, s-a format un nou guvern și acum sunt noi demonstrații împotriva guvernului. Se prea poate să avem iarăși alegeri anticipate. Oamenii nu au încredere pur și simplu în politicieni. Și acum își îndreaptă atenția către Europa deoarece vor să asculte opinia politicienilor uh, europeni. Din păcate, observând situația din această încăpere, mi se pare că au uh, motive bune să nu mai aibă încredere nici în politicienii europei. Sincer, din acest motiv vă spun că uh, se deschide portița euroscepticismului și radicalismului naționalist cetățenii bulgari văd că în această instituție, în Parlamentul European, pozițiile sunt uh, apărate uh, Vorbitorul este întrerupt. Doamna Liubaceva, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Respectăm dorința majorității astăzi, pentru că majoritatea a decis să avem această dezbatere astăzi pentru că, dez, pentru că respectăm principiile democratice, dar această dezbatere a, are și părțile ei negative, pentru că de multe ori uh, am văzut că nu întotdeauna o dezbatere aduce la lumina adevărul. Iar uh, în ceea ce privește protestele de pe străzi, oamenii au ieșit în stradă din cauza rezultatelor dezastroase ale partidului Gerb. Până atunci însă nu a existat nicio dezbatere. Acum că Gerbul nu mai este la putere, avem o dezbatere. Și de altfel auzim și tot felul de voci prin care se spune că Borisov ar trebui să vină din nou la putere. Și tot felul de alte alegații de acest tip. Să nu uităm că situația de la mine din țară este absolut specială și dacă este specială este pentru că poporul nu l-a mai vrut pe acest partid, Gerbul, după mulți ani în care a sancționat guvernarea pentru cum a încercat să gestioneze problemele țării noastre. De ce cum puteți să explicați acest lucru, dragi colegi, cei care susțin gerbul în continuare și pe alții din acest Parlament? Mulțumesc că acceptați un cartonaș albastru de la domnul Kovacev, da? Da, vă rog, aveți cuvântul, domnule Kovacev. Mulțumesc foarte mult. Doamnă președinte, din păcate, doamna Lubaceva nu a fost aici mai devreme la dezbatere dinainte, n-a fost nici acum câțiva ani aici, de fapt, ca să uh, fie martoră la o dezbatere care a fost inițiată atunci împotriva guvernului Gerb. Dar poate, vă rog, nu mai vorbiți în numele poporului bulgar. Ar, v-aș fi foarte recunoscător uh, dacă ați face acest lucru. Deci, bulgarii nu vă vor pe dumneavoastră. Ei n-au votat un guvern uh, din partea socialiștilor și din uh, Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți, care este susținută de ATACA. Deci întrebarea mea este cum pute, ați putea guverna fără a ataca astăzi? Vă rog răspunsul dumneavoastră, doamna Lubaceva. Da, mulțumesc pentru întrebare. Pen- Cred că poporul bulgar și-a exprimat opinia în alegeri. Există partide care sunt în Parlament, cu excepția notabilă a partidului GERB, care boicotează Parlamentul și care încearcă să, umilie, să umilească instituția parlamentară. Ataca, pe de altă parte, nu susține uh, guvernul actual și toată lumea știe acest lucru, chiar și dumneavoastră știți acest lucru, domnule Covace. Vă mulțumesc foarte mult. Понеже се говори много за двоен аршин, Domnul Cazac, mulțumesc, domnule președinte. Am vorbit uh, foarte mult despre standardele duble. De doi ani uh, Guvernul uh, Boico Borisov uh, a fost uh, susținut necondiționat de ATACA, iar PPE-ul nu a zis nimic în acest sens. Nu acesta este cumva un standard dublu. Apoi, guvernul Borisov folosea interceptările în mod regulat și acum, dintr-o dată, noul guvern încearcă să pună ordine în acest sector și lumea începe să se îngrijoreze. Guvernul Borisov practic șantaja Uh, companiile și guvernul nu era deranjat. Acum, uh, dintr-o dată, guvernul vrea să încurajeze dialogul cu societatea civilă și cu uh, mediul uh, de afaceri iar PPE-ul uh, se împotrivește. Cum se poate acest lucru? Pentru că vorbim de un guvern care se la putere doar de o lună și încearcă să aducă Bulgaria înapoi pe drumul către democrație. Doamna Reding, vă rog doamnă președinte uh, stimaților deputați lady justice este oarbă după cum vă spuneam și uh, va fi imparțială față de bulgaria și față de orice alt stat membru și nu va ezita să uh, se folosească de puterea sa în cazul unor încălcări flagrante și în cazul în care nu se respectă valorile europene. Stimați eurodeputați, E o propoziție pe care ați tot auzit-o. Ați auzit-o deja de câteva ori și am uh, enunțat-o încă o dată în această după-amiază, deoarece uh, în dezbaterea cu privire la Ungaria din anul acesta, de anul trecut, am uh, enunțat idei care sunt relevante și astăzi. După cum Comisia a fost vigilentă în cazul unui stat membru, va fi vigilentă și de data aceasta. Noi știm că situația politică din uh, Bulgaria este polarizată și de aceea Comisia face apel către toate forțele politice din Bulgaria pentru a ajunge la un consens, pentru stabilitatea și prosperitatea țării respective. Doamnă președintă, cele două dezbateri din această după-amiază arată cât de important este pentru Uniunea Europeană în ansamblul ei să promoveze statul de drept. Unele instrumente sunt deja la dispoziția noastră, mecanismul de verificare și cooperare, spre exemplu, și putem să tragem învățăminte necesare din uh, utilizarea acestora, dar trebuie să ne consolidăm capacitatea de a uh, uh, interveni în momentul în care apar îngrijorări cu privire la respectarea statului de drept. Exact același lucru n-am spus și la finele dezbaterii despre Ungaria. Salut faptul că toate instituțiile europene sunt angajate într-un dialog pe acest subiect împreună cu autoritățile judiciare, pentru că este în interesul tuturor să se întâmple asta, în special în interesul cetățenilor europeni care se așteaptă ca drepturile și libertățile acestora să fie protejate pretutindeni. Mulțumim și acum uh, dau cuvântul Consiliului pentru concluzii. President, honorable members. Doamnă președinte, stimați deputați, doamnă vicepreședinte a Comisiei, am ascultat cu atenție dezbaterea aceasta și am luat notă de diferitele opinii care au fost exprimate aici în, pe parcursul acestei dezbateri. Nu ar fi potrivit din partea mea, ca reprezentant al Consiliului, să răspund la diferitele îngrijorări care au fost exprimate în legătură cu situația politică actuală din Bulgaria. Dar foarte mulți dintre dumneavoastră și-au exprimat opiniile foarte clare despre ultimele evoluții din Bulgaria. Și voi uh, transmite mesajele dumneavoastră colegilor de la Consiliu și sunt uh, recunoscă, recunoscător uh, dumneavoastră, vă sunt recunoscător și uh, pentru faptul că ați urmărit cu atenție această dezbatere și dumneavoastră, doamnă comisar, mulțumesc. Conformément à l'article 200... În conformitate cu articolul 216, alineatul 4, vreau să vă informez că nu a existat nicio dorință de rectificare pentru anunțul care a fost făcut la ora 5:17:30. Deci se adoptă acest rectificativ. Acum trecem la următoarea.